Nous allons continuer notre... Euh, o să continuăm reuniunea noastră după această ședință în comun cu, cu ședința de bugete la adoptarea punct, ordinii de zi cu acordul dumneavoastră aș dori să facem o schimbare la ordinea de zi în regim de urgență vom adăuga un schimb de vederi cu privire la situația din Republica Centrafricană cu Uh, primul ministru din această țară. E vorba de uh, un punct care se adaugă înainte de reuniunea coordonatorilor la ora 17. Dorește cineva să aducă obiecții sau să facă observații? Dacă nu, ordinea de zi, astfel modificată, se consideră adoptată. Continuăm cu adoptarea procesului verbal pentru reuniunea din uh, 17-18 februarie, 17 și 18 martie. Aceste procese verbale sunt considerate adoptate dacă nu vă aduceți modificări în timpul acestei uh, uh, ședințe la ele. Acum adoptăm deciziile și uh, deciziile coordonatorilor de la reuniunea din 19 martie. Aveți în mape recomandările uh, propuse și deciziile adoptate cu ocazia reuniunii coordonatorilor din 19 martie 2013. Deci, dacă aveți observații cu privire la procesul verbal al acestei reuniuni, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte ca reuniunea de astăzi să se termine. Dacă nu are nimeni nicio observație, se consideră adoptate. Nu am nimic de comunicat la anunțurile președintelui și aș dori să întreb Comisia dacă dorește să ne uh, transmită vreo comunicare astăzi. Se pare că nu. Atunci putem continua. Avem o întrebare pe care dorim să o adresăm uh, Comisiei Europene împreună cu colegul Bart Stas Uh, dorim să adresăm o întrebare uh, Comisiei Europene. Textul figurează în uh, dosarele dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei pentru răspunsul la această întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Luis Riera coordonatorii task, force, task force-ului pentru cooperarea cu instituțiile uh, financiare internaționale reprezintă această uh, instanță. Aș dori să vă, mulțumesc, să vă mulțumesc pentru această întrebare și aș dori să vă spun că, într-adevăr, uh, eu tocmai am sosit, sosit în această dimineață de la reuniunea de primăvară a Băncii uh, Mondiale, la care președintele Jim King a făcut o prezentare a unui, uh, unei prime versiuni de strategie pentru viitor care urmează să fie adoptată la reuniunea anuală uh, din luna, luna octombrie. După cum știți, uh, în această primă versiune a strategiei, banca confirmă angajamentul său Uh, pentru a pune capăt sărăciei până în 2030 și anunță un al doilea obiectiv, așa numita Sharing Prosperity, împărțirea prosperității, e un obiectiv de echitate care sperăm să se transpună într-un indicator de uh, monitorizare a venitului cu privire la 40% uh, din populația cea mai uh, săracă din uh, țările studiate. E pentru prima dată când în obiectivele băncii figurează un obiectiv cuantificabil privind echitatea. De asemenea, aș dori să vă mai spun că unul dintre angajamentele noului președinte al băncii în cadrul funcționării și al uh, reorganizării serviciilor e cooperarea între diversele branșe ale băncii. Și subliniez acest aspect pentru că, într-un fel, uh, are legătură și cu întrebarea dumneavoastră. Aș dori să știu dacă există o politică de safeguards unică sau dacă se practică mai multe politici de safeguards. După informațiile pe care le-am primit, doamnă președinte, politica de safeguard se aplică uh, fondurilor fiduciare și asistenței tehnice, dar nu se aplică deocamdată uh, programului uh, Program for Results și nu se aplică nici în politicile de dezvoltare. dar vizează asistența tehnică și uh, fondurile fiduciare. Faptul că nu se aplică uh, că, uh, uh, celor două domenii menționate mai sus nu înseamnă că nu există un instrument de uh, verificare. Însă doream să vă spun că banca ne-a dat asigurări că în, în procesul de revizuire a uh, clauzelor, instrumentele care se aplică în program for results, în programul pentru rezultate și în, în uh, uh, împrumuturile pentru dezvoltarea politică. Deci toate aceste criterii vor fi utilizate pentru a uh, armoniza mai multă politică de safeguards. În orice caz, doamnă președinte, doream să subliniez că avem o posibilitate de acum, deci avem posibilitatea de a cere directorilor executivi, chiar noi de a pune o, această întrebare directorilor executivi, am făcut-o deja în uh, reuniunea de primăvară, dar, după cum știți, de câțiva ani buni am încercat să uh, organizăm mai bine, să înlesnim vizita anuală a directorilor uh, executivi uh, europeni la bancă și în acest cadru întotdeauna am prevăzut o reuniune cu ușile închise în anumite cazuri între organizațiile societății civile europene și directorii executivi ai băncii și această politică de safeguards a uh, făcut obiectul acestei reuniuni. În această reuniune, în luna mai, în 15 mai, directorul executiv uh, va vizita Parlamentul European și cred că va fi o ocazie unică pentru a discuta cu el felul în care uh, vede acest proces de revizuire a clauzelor și mă apropiu de sfârșit. Din punctul de vedere al calendarului, ne apropiem acum uh, la, de a doua fază a revizuirii, care ar trebui să ducă la un uh, text, uh, al doilea text al revizuirii și care din mai până în noiembrie va deschide o a doua rundă de consultări. Și cred că cu toții avem posibilitatea să ne aducem contribuția la acest proces. Și, în fine, aș dori să mai spun că, după cum știți, Comisia încearcă să înlesnească și să coordoneze activitatea, dar, după cum știți, Comisia nu este decât observator. Sigur, e vorba de un uh, observator privilegiat, pentru că comisarul Pibalx uh, face parte la Comitetul de Dezvoltare Uh, al fiecărei reuniuni de primăvară sau al fiecărei reuniuni anuale, dar nu avem decât o funcție de coordonare a poziției statelor membre, ne fi făcând parte din uh, Comitetul Executiv al Băncii. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste explicații. Am o întrebare uh, suplimentară. Aș dori să știu dacă Banca Mondială interzice acum finanțarea proiectelor Uh, pornind de la ungrabbing. Land grabbing, confiscarea terenurilor. Uh, am constatat ce se întâmplă în uh, Etiopia și în alte țări africane. Aș dori să știu dacă aceste țări vor beneficia de sprijinul Băncii Mondiale. Și în al doilea rând, aș dori să știu dacă banca interzice folosirea paradisurilor fiscale pentru activitățile sale. O să încerc să vă răspund în parte la aceste întrebări imediat. Bineînțeles că Banca Mondială ca și nu consideră că această problemă a confiscării terenurilor este o problemă foarte gravă, foarte importantă pentru viitor și în contextul securității alimentare și al dezvoltării rurale, Uh, confiscarea terenurilor poate să uh, fie o uh, un, o piedică foarte importantă. Noi sprijinim FAO și Comitetul de Securitate Alimentară în liniile directoare care deja au fost adoptate, dar în ceea ce privește uh, răspândirea informațiilor în acest domeniu, aș dori să vă spun, doamnă președinte, că și probabil că veți avea ocazia să puneți această întrebare direct uh, directorului executiv, însă eu nu cred că în acest domeniu putem primi un răspuns de tip da sau nu. Confiscarea terenurilor sau investițiile private în agricultură permit un evantai de uh, politici uh, instituționale, apoi uh, de implicare a populațiilor locale și așa mai departe. Deci, pe baza liniilor directoare convenite, trebuie să vedem dacă se poate Uh, aplica o politică de la caz la caz. În orice caz, eu insist asupra acestor principii generale care au fost validate, care ar trebui să ne permită să ne asigurăm că aceste investiții au beneficii directe pentru populațiile vizate. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, reconstrucția și uh, democratizarea Republicii Mali. În martie 2012, uh, cu mai bine de un an, a avut loc o lovitură militară în Mali. În acest an, în 11 ianuarie 2013, o nouă etapă a conflictului din Mali a, uh, a început cu uh, lansarea operațiunii militare franceze, care a permis a permis trupelor franco-maliene să preia controlul vilelor celor mai orașelor de, din nordul țării. În în 29 ianuarie a fost adoptată foaia de parcurs pentru tranziție, care vizează cele două misiuni importante, un, o luptă pentru Comitetul de Tranziție, restaurarea integrității teritoriului și organizarea unor alegeri libere, democratice și echitabile. Această parte electorală uh, e marcată de uh, dificultăți de securitate, Uh, în contextul retragerii treptate a forțelor franceze și uh, în contextul um, uh, constituirii unei forțe a ONU. Situația este foarte critică din punct de vedere umanitar. Mai bine de 4 milioane 300 de mii de cetățeni malieni aveau nevoie de ajutor umanitar în 2012. O treime a populației aproximativ. Din aprilie 2012, 500.000 de persoane au trebuit, au fost obligate să-și părăsească locul de reședință și uh, s-au uh, găzduit uh, ori la compatrioți din Mali, ori în țările vecine. 65.000 de astfel de persoane au fost deplasate din ianuarie anul curent. Respectarea drepturilor omului este o problemă foarte gravă. Criza a, a vizat în toată țara afectată producția economică și serviciile publice de bază. O propunere de întrebare orală și o propunere de rezoluție vor fi votate mâine după masă. Deci, dragi colegi, astăzi discutăm uh, acest uh, subiect și aș dori să vă dau cuvântul în acest sens.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 Voi lua cuvântul în locul domnului Preda, care mi-a cerut să iau cuvântul în locul său, pentru că, din păcate, nu poate participa la ședința noastră în această după masă. Domnul Preda salută inițiativa comisiilor DV și AFET de a introduce acest subiect pe tema plenarei din mai în legătură cu reconstrucția și democratizarea Mali. Conferința donatorilor va avea loc uh, în luna mai la Bruxelles, deci momentul este foarte potrivit. De asemenea, salut uh, delegația franceză pentru că a susținut suveranitatea și integritatea țării și aduce omagiu soldaților francezi pentru felul în care au protejat populațiile civile. De asemenea, trebuie să ne gândim la viitorul acestei țări și nevoie de o voință hotărâtă din partea Uniunii Europene, pentru că trebuie să răspundem unor provocări foarte complexe de securitate, de politică umanitară și de dezvoltare a acestei țări. Relansarea dezvoltării economice are nevoie de obiective foarte clare care să țină cont de cerințele țării și de oferta donatorilor. Procesul politic este esențial pentru stabilitatea pe termen lung și voința marinezilor de a organiza cât mai repede procesul electoral trebuie susținută, trebuie o mai mare susținere a autorităților pentru ca luna iulie să fie data de referință pentru aceste alegeri. Năsul prezintă 29 amendamente pentru text, 6 amendamente de compromis care au fost negociate inclusiv cu AFET și uh, citează membrii comisiei care au susținut acest text puternic în legătură cu democratizarea din Mali. Mulțumesc! Donc. Je souhaiterais... Mulțumesc. Aș vrea să adresez câteva întrebări Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă. ONU studiază posibilitatea unei rezoluții pentru a avea 12.600 de gardieni ai păcii ai Națiunilor Unite care ar întări, practic, misiunea MISMA, pentru a permite Franței să își replieze trupele. Există totuși preocupări foarte serioase în ceea ce privește capacitatea trupelor MISMA, care reprezintă o parte importantă a efectivelor ONU. În acest context, care ar trebui să fie prioritatea misiunii de formare UE și ce modalități de coordonare ați prevăzut între ONU și Uniunea Europeană? Care este rolul prevăzut pentru CDAO și pentru Uniunea Africană, începând cu luna iulie? Aceasta este prima întrebare și mai am încă două. Dau cuvântul domnului Sean Doyle. Thank you, Madam Chair. Um, I'm the head of division for West Africa. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, sunt șeful misiunii pentru Africa Occidentală. Misiunea 1 nu e mai degrabă o, o misiune de consolidare, pentru că vom uh, prelua stacheta de la misiunea MISMA. Va fi mai degrabă o misiune de um, retransformare. Uh, Capacitatea misma, într-adevăr, a fost uh, un subiect uh, de discuție, a fost analizat uh, în amănunt și la ora actuală s-a organizat o întâlnire cu Departamentul ONU pentru menținerea pacii și pentru afaceri politice, sub conducerea lui Edmund Mully. Am discutat despre diferite aspecte, printre care și aspectele ce țin de coordonare, ajungând la concluzia că împărtășim aceleași îngrijorări. Prioritățile misiunii um, de pregătire UE este în principal uh, prioritatea este de a pregăti forța armată maliană. Majoritatea activității de pregătire desfășurată de MISMA este preluată de Uniunea Africană, ECOAS și alți donatori. Prioritățile pentru misiunea UE rămâne în continuare ca până acum pregătirea. La ora actuală Uh, sunt în curs de pregătire 650 de soldați malieni. Se, urmărează, se urmărește însă pregătirea în viitor a mai multor batalioane. După cum vă spuneam, nu se prevede nicio modificare în rolul misiunii UE și nici uh, nu se prevede o modificare a rolului de, și, sau uh, o implicare activă a misiunii de pregătire UE. În ceea ce privește rolul ECOVAS, uh, acesta va rămâne mai degrabă unul de monitorizare politică, de sprijin pentru reconciliere, va încerca să reunească diferitele aspecte ale procesului de reconciliere, îndeosebi în ceea ce privește divergențele între Mauretania, Niger, Algeria, pe de-o parte, și, pe de cealaltă parte, va viza o abordare mai uniformă a zonei de nord, care, după părerea noastră, nu e atât de simplă pe cât uh, o prezintă anumite persoane. Uniunea Africană dorește să rămână um, implicată. După cum știți, reprezentantul special Pierre Boioia al Uniunii Africane a jucat un rol important în ultimele săptămâni printre alți reprezentanți speciali se numea Michel Monton, ca reprezentant special al UE, credem că ar trebui consolidată coordonarea grupul de sprijin care s-a întâlnit vineri la Bamako este în continuare necesar, însă este mult prea extins. Cu cât poate fi mai, coordona, mai specializată această misiune de coordonare, cu atât mai bine. Cred că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc. Uh, uh, da, am să mai pun încă trei întrebări, după care am să vă dau cuvântul și am să dau cuvântul și Serviciului de Acțiune Externă. Ce părere aveți uh, în legătură cu comunicarea recentă a guvernului ceadian de a retrage 2000 de soldați din Mali ținând cont de o nouă configurație a prezenței internaționale la fața locului, cine își va asuma principala responsabilitate de susținere de luptă împotriva terorismului și a formării. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu alegerile programate pentru 1 iulie primul tur și al doilea tur de scrutin pe 30 iulie, ținând cont de situația politică și de securitate actuală? Ce fel de asistență tehnică ar putea trimite Uniunea Europeană cu această ocazie? Și ce părere aveți în legătură cu conferința donatorilor pe care Franța și UE le pregătesc pentru luna mai, în special în legătură cu problema reformei sectorului de securitate și a guvernanței? Am să dau cuvântul din nou domnului Sean Doyle și după aceea Consiliului. Vă rog. Thank you, Chair. Vă mulțumesc. Declarațiile făcute de președintele Chadului au constat, după cum spuneați, în următoarele idei, și anume că armata Chad nu a fost pregătită pentru acest tip de război de gerilă și cred că împărtășim aceeași opinie. E nevoie de o altă abordare, de un nou rol în lupta împotriva terorismului, uh, un rol uh, diferit de cel jucat de um, armatele tradiționale, armatele convenționale. Cine va prelua activitatea de sprijin uh, pentru contraterorism? Cred că ar fi mai degrabă o combinație între armata pe care Franța spunea că o va pune la dispoziție cu alte activități uh, la care vor contribui o serie de parteneri din regiune. s au purtat recent discuții între țările din regiune în ceea ce privește mecanismele lor de coordonare. De asemenea, vom oferi și noi sprijinul nostru. Am demarat deja o serie de exerciții și analizăm alte posibilități în cadrul instrumentului pentru stabilitate. De asemenea, analizăm alte alternative în cadrul liniei CDP. Uh, în ceea ce privește alegerile din iulie, după părerea noastră, o părere majoritară în cadrul întâlnirii de vineri este că există un impuls la ora actuală. E nevoie uh, de un guvern legitim, capabil să gestioneze un uh, lung proces de dialog și de reconciliere. Iată de ce este foarte important ca alegerile să se desfășoare conform planului. Acesta a fost, uh, de altfel, și remarca președintelui Drare de la, din cadrul summitului ECOAS, organizat în urmă cu 6-8 săptămâni, având în vedere că nu s-a schimbat nimic în uh, sprijinul de care a beneficiat la vremea respectivă, credem că este foarte important să continuăm și să uh, beneficiem de acest impuls. Care este sprijinul pe care îl va oferi Uniunea? La ora actuală oferim sprijin continuu în cadrul activităților de pregătire. Facem acest lucru deja de câteva luni. Se întocmesc uh, liste de înregistrare și un element nou, important, sperăm în vederea unei um, alegeri pozitive, este aceea de a organiza o um, misiune de monitorizare a alegerilor. Și în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitor la conferința de pe 15 mai și care sunt așteptările noastre în privința reformelor din sectorul um, securității, cred că am putea continua deja dialogul inițiat. Să continuăm așadar pe făgașul ideilor deja schimbate între țările în sine, au loc uh, schimburi intense de informații și, de asemenea, se um, aprofundează um, activitățile deja demarate în cadrul instrumentului pentru stabilitate. Se prevede, de asemenea, o extindere a misiunii UCAP Sahel de la Niamey, fie o extindere sau un nou exercițiu cu un mandat asemănător care să fie poate extins, să se includă și Chad și poate chiar alte țări din regiune. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc și eu. Nu știu dacă cineva din partea Consiliului ar dori să ia cuvântul. Donc, euh, je remercie beaucoup le... Nu, atunci mulțumesc. Serviciul de acțiune externă este reprezentat uh, domnul Sean Doyle. Vă mulțumesc că ați venit aici pentru a împărtăși cu noi analiza dumneavoastră. Și acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Restricțiile în domeniul pescuitului și ape teritoriale pentru Marea Mediterană și Marea Neagră, metode de rezoluție a conflictelor. Am onoarea de a fi raportoare la acest aviz pe care Comisia DV îl va oferi Comisiei de Pescuit. Vă voi prezenta principalele recomandări incluse în acest aviz. În primul rând, constat un lucru pe care îl știe toată lumea, și anume pescuitul este un element esențial în țările în curs de dezvoltare, pentru că este creator de bogății și, de, um, și este sursă de alimentație pentru aceste populații, dar um, este o sursă care a fost supraexploatată, a devenit o sursă rară, există o concurență acerbă pentru aceste resurse și de aceea e nevoie de sisteme de rezoluție și de metode de rezoluție a conflictelor. Cea mai bună modalitate de a rezolva problemele apărute între titularii pentru zonele exclusive de pescuit ar fi aceea de a fi predate în mâinile organizațiilor de cooperare uh, regional. Acesta este cadrul optim de rezolvare a acestor conflicte. Este important de asemenea ca țările în curs de dezvoltare să dispună de ajutor economic și tehnic care este necesar pentru a controla legalitatea și uh, sustenabilitatea activităților de pescuit în apele teritoriale. Există o serie de state care au zone de pescuit și care nu au uh, nave de control a acestor activități. De deci aceea e foarte greu să se controleze dacă regulile sunt respectate sau nu. Cerem, prin urmare, adoptarea unui cadru strategic în vederea unei cooperări științifice în bazinul Mării Mediterane și a Mării Negre, care să faciliteze cooperarea în domeniul cercetării marine și includem aici și schimbul de date și de informații științifice pentru ca pescuitul să fie un pescuit durabil pentru toți și să nu se pescuiască mai mult decât randamentul sustenabil. Am să dau cuvântul întâi deputaților care doresc să intervină pe această temă, nu dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci voi da cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, doamna Monique Paria. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru acest aviz și Aș vrea să vă spun că și Comisia este de acord cu nevoia de utilizare sustenabilă a resurselor marine și uh, menținerea de asemenea condițiilor de dezvoltare a țărilor în curs de dezvoltare în aceste regiuni. După cum știți, gestiunea resurselor de pescuit în afara zonelor UE uh, de pescuit este o adevărată prioritate pentru Comisia Europeană și acordurile noastre se bazează pe cele mai noi informații științifice și pe eforturile comunitare în acele ape teritoriale. Este un principiu care este inclus în comunicarea pe dimensiunea externă a politicii de pescuit, care a fost susținută pe larg de Consiliul și de Parlament în raportul Lovin. Noi promovăm respectarea unor standarde de sustenabilitate ridicate de către țările implicate și aceasta pentru a avea un pescuit uh, de succes în ceea ce privește pescuitul ilegal sau nereglementat. La nivel global, Uniunea Europeană dorește să promoveze implementarea acordului pentru susținerea biodiversității marine, care include și reguli asupra accesului la pescuit și împărțirea resurselor marine, astfel încât să aducă beneficii tuturor părților. Conflictele trebuie rezolvate într-un mod pașnic și pozitiv, așa pentru a respecta dreptul internațional și pentru a promova ratificarea acordului Națiunilor Unite pentru uh, rezervele uh, și resursele marine. Rezolvarea conflictelor de jurisdicție nu se află în mod direct uh, sub gestiunea organizațiilor regionale a pescuitului, dar aceste organizații contribuie la prevenirea conflictelor de jurisdicție și ar trebui să garanteze respectarea obligațiilor ce decurg din acordurile semnate. Reglementarea pescuitului în mod sustenabil în țările dezvoltate ar trebui să fie dezvoltată pentru a se respecta regulile și pentru a stabili măsurile necesare pentru zonele economice de exclusivitate astfel încât acestea să fie compatibile cu dezvoltarea resurselor locale. Referitor la nevoia de a oferi acestor țări în curs de dezvoltare ajutorul și asistența economică și tehnică, avem o serie de programe de construire a capacităților pentru aceste țări și susținerea pe care o acordăm în cadrul acordurilor de pescuit doresc să îmbunătățească guvernanța sectorului pescuitului în aceste țări, în domeniul inspecțiilor, a controlelor și capacitatea administrative. Acum, pentru a reveni la problema mai specifică a cooperării științifice în bazinul Mării Mediterane și a Mării Negre, vreau să vă reamintesc că la începutul anilor 2000 s-a stabilit un cadru comun pentru colectarea de date pentru Marea Mediterană și Marea Neagră și în cadrul acestui program mai multe state membre pot coopera și pot coordona bazele de date pe care le au, în special activitățile din cadrul Comisiei de Pescuit pentru zona Mediteranei. Comisia, de asemenea, contribuie în mod activ la îmbunătățirea cadrului de colectare a datelor în bazinul Mării Mediterane și a Mării Negre. În plus, cofinanțăm o serie de proiecte alături de FAO, proiecte specifice pentru zona Mediteranei, pentru a îmbunătăți colectarea de date științifice. Aceste programe vor continua și vor fi întărite în noua perioadă de programare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Comisia DV dorește să mulțumească Comisiei și în special Comisarului de Pescuit pentru tot ceea ce face în domeniul pescuitului durabil. Am văzut că a existat într-adevăr o schimbare și ultimele acorduri de pescuit au fost uh, mult mai bune decât cele anterioare și îmi spun că într-adevăr aceasta justifică acțiunea comisiei noastre în domeniu. Așa că vă doresc uh, succes uh, pe viitor în trialogurile dumneavoastră pentru a depăși reticențele anumitor state membre, cum ar fi de exemplu Franța, care nu doresc să uh, pună limite acestei uh, exploatării a resurselor mari, marine și uh, care sunt împotriva limitelor pentru pescuitul în adâncuri. Știu că sunt elemente foarte importante pentru viitorul pescuitului în Uniunea Europeană. Termenul pentru depunerea amendamentelor la acest proiect de aviz este 30 aprilie la orele 12 și votul va avea loc pe data de 28 mai. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, protocolul de la Nagoya, în legătură cu accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care decur din utilizarea sa. Accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a utilizării acestora în Uniune. Raportorul la aceste chestiuni atât de importante este doamna Catherine Grez. Sunt două puncte de pe ordinea de zi, 10 și 11, deci accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a avantajelor ce decur din utilizarea în cadrul Uniunii. Cele două sunt tratate simultan Știm că este vorba de avize pentru Comisia ENVI. La primul e vorba de adoptarea protocolului de la Nagoya, cel de-al doilea se referă la un regulament pentru implementarea acestui protocol în Uniune. Am să dau acum cuvântul imediat doamnei Gres pentru a face o prezentare a acestor două avize. Vă rog. Bien, merci euh, beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bună ziua tuturor! Aș dori să revin la votul uh, de, de la comisia noastră și apoi de la plenară uh, din urmă cu câteva săptămâni în legătură cu uh, raportul privitor la biopiraterie care a spart pur și simplu acest tabu, acest subiect tabu al biopirateriei. Știm cu toții că biodiversitatea din lume este scade văzând cu ochii, se reduce zilnic și uh, Uh, la comisia noastră de dezvoltare, mai ales, avem o adevărată răspundere, trebuie să nu închidem ochii în fața uh, consecințelor uh, catastrofice pe care reducerea biodiversității le are, mai ales pentru populațiile locale peste tot în lume. Aș dori să mai spun că această pierdere a biodiversității și combaterea ei nu este o opțiune pe care o avem. Deci, aș dori să spun că biodiversitatea este ceva foarte important, vital pentru noi. Avem, pe de o parte, furnizorii de resurse genetice și uh, cei uh, care dețin și înțelepciunea tradițională și care uh, majoritatea provin din țările cu de dezvoltare. Biodiversitatea și diversitatea biodiversității adesea se află în așa numitele țări din sud. Mai știm și că 70% din populațiile defavorizate uh, depind de această uh, diversitate biologică. Uh, depind în ceea ce privește resursele de apă, hrana, venitul și reglementarea climei. Deci, constatăm cu toții că degradarea mediului înconjurător afectează negativ conservarea și folosirea uh, unui număr mare de specii, ceea ce, bineînțeles, că duce la o punere sub semnul întrebării sau o amenințare a securității alimentare, o dezvoltare a agriculturii uh, durabile în multe țări în curs de dezvoltare. Comisia Europeană a făcut o propunere legislativă pentru a pune în aplicare protocolul de la Nagoya Uh, în legislația europeană. E foarte important uh, și un subiect foarte interesant, cu atât mai mult cu cât acest protocol este singurul instrument pe care îl avem la dispoziție pentru a combate biopirateria. Aș dori să vă reamintesc că Convenția uh, privind biodiversitatea biologică, faimoasa CDB, și protocolurile la Nagoya, și aici uh, citez uh, textul, vizează consimțământul prealabil dat în cunoștință de cauză, așa numitele PIC, Uh, a țărilor de origine și a comunităților locale și indigene în ce privește um, uh, cunoștințele tradiționale în domeniul resurselor genetice și apoi uh, acordul comun împreună cu ele, faimoasele MAT trebuie ca avantajele bioprospectării să fie împărțite cu aceste populații locale. Deci avem protocolul de la Nagoya, care se bazează pe trei Uh, piloni. În primul rând, accesul la resursele genetice, care, bineînțeles, că nu face obiectul uh, propunerii Comisiei pentru că ține de suveranitatea statelor uh, parte la acest protocol. Apoi, al doilea pilon, Uh, împărțirea avantajelor uh, de, care decur din uh, exploatarea resurselor care nu este suficient exploatat de comisie și apoi respectarea regulilor de către utilizatori și sancțiuni pe piloni care sunt tratate în propunerea comisiei nu uh, mă surprinde să constat faptul că propunerea care ne-a fost făcută este mai mult orientată spre interesul uh, țărilor utilizatoare și nu uh, în interesul țărilor, țărilor furnizoare. Și aici, bineînțeles că intervin țările în curs de dezvoltare în Comisia noastră de dezvoltare, așa cum uh, am procedat și cu raportul de inițiativă, avem o răspundere care ne revine, respectiv că trebuie să apărăm și să punem în uh, aplicare sau să aplicăm coerența politicilor de dezvoltare și să revenim la un echilibru între furnizori și utilizatori. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să fac câteva precizări, pentru că, din câte am înțeles, mai avem uh, ceva timp la dispoziție. Uh, mă, uh, aș dori să intru puțin în amănunte. Principiul diligenței uh, raționale care figurează în propunerea comisiei. E uh, vorba, deci trebuie ca utilizatorii să fie obligați să facă demersurile necesare, dar nu este suficient pentru că ar trebui să fie asociat cu interzicerea biopirateriei și ar trebui să combatem traficul și utilizarea resurselor genetice Uh, în mod, uh, dobândite în mod ilegal. Apoi, sfera de aplicare e un subiect foarte important. Sfera de aplicare trebuie să fie extinsă la noi utilizatori de resurse genetice și de cunoștințe conexe. Știm cu toții că multe resurse genetice uh, uh, sunt prezente în colecții uh, private și nu sunt acoperite de propunere de regulament, deci trebuie ca protocolul de la Nagoya să, să vizeze toate utilizările resurselor genetice. În al treilea rând, o idee foarte importantă din punctul meu de vedere, în așteptarea uh, Uh, unui mecanism multilateral mondial foarte ambițios, uh, cred că am putea la scară europeană să creăm un fond cu privire la punerea în comună avantajelor. Știm uh, cu toții că pentru anumite resurse, și mă gândesc mai ales la resursele din mări, Uh, sau uh, pentru resursele, așa numitele resurse istorice, e foarte greu să ajungi la originea acestor resurse și cred că crearea unui fond uh, european ar permite colectarea avantajelor tocmai pentru a ocroti biodiversitatea la nivel mondial. Și în al patrulea rând, o îmbunătățire a ă, lanțului de utilizare a resurselor genetice și a cunoștințelor necesare pentru a permite o mai bună trasabilitate și o mai bună securitate juridică pentru utilizatori. Trebuie să ne asigurăm că se creează aceste puncte de control și trebuie să ă, efectuăm controle și verificări foarte importante. Uh, mă apropiu acum de concluzie. Cred că ați înțeles cu toții că trebuie să ne asigurăm că drepturile popoarelor autohtone sunt respectate uh, de-a lungul lanțului de utilizare pentru a ne asigura că se împart în mod just și echitabil avantajele care decurg din exploatarea acestor resurse. Nu e vorba doar de avantajele financiare, ci trebuie să avem un sistem care să fie mai clar, mai eficient și care să ne permită să combatem Uh, poverile sau să, să, să evităm uh, poverile administrative. Deci, uh, din punctul meu de vedere, punerea în aplicare a protocolului de la Nagoya trebuie să ne permită să ținem în cont de interesele Uh, țărilor în curs de dezvoltare și uh, de interesele țărilor dezvoltate, ceea ce uh, ar trebui să necesite o legislație mai clară în ce privește partajarea avantajelor în țările în curs de dezvoltare. O astfel de legislație este indispensabilă și astfel am putea să, să consolidăm capacitatea pe plan juridic și instituțional în aceste țări. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, sper că toată lumea a înțeles filozofia mea Uh, în urma dezbaterilor noastre uh, cu privire la raportul uh, privind biopirateria au reprezentat baza de discuție pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumim raportoarei noastre. Are acum cuvântul, au acum cuvântul deputații, dacă doresc. Domnul Arsenis. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να συγχαρώ την... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să o felicit pe doamna raportoare pentru raportul dumneaei, pentru un raport foarte echilibrat. Protocolul de la Nagoya este într-adevăr foarte important. A venit momentul ca Uniunea Europeană să adopte acest protocol și să îl integreze în legislația europeană și să înceapă să îl aplice. Lucrul acest protocol a început în 1992 în cadrul conferinței de la Rio. Însă, abia în 2010, la Nagoya, am reușit să semnăm acest protocol. Acest efort a reușit să pună capăt uh, biopirateriei. Protocolul de la Nagoya impune companiilor o obligație acelor companii care doresc să folosească resursele biologice. Așadar, acestea sunt obligate să primească aprobarea autorităților uh, locale, regionale sau a statelor de unde își obțin acele resurse. În uh, ideea de a împărți um, avantajele care derivă de pe urma folosirii acelor resurse. E vorba așadar de un prim pas în uh, încercarea de a combate biopirat- biopirateria. Din păcate, în cadrul negocierilor la protocolul de la Nagoya, Uniunea Europeană a adoptat o poziție mai degrabă negativă, punând chiar câteva piedici. Ne-am îmbunătățit poziția ca Parlament și ca Comisie Europeană. Uh, și acest lucru înseamnă că acum avem un protocol, nu e perfect, însă merge pe drumul cel bun. Sunt de acord cu propunerile raportoarei, cred că trebuie să facem eforturi cât mai gramnice pentru a adopta acest raport și, bineînțeles, să semnăm acest protocol în calitate de Uniune Europeană. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul Comisiei Europene acum care este reprezentată de către domnul Hugo Shali sau de domnul Vasile Țiuris. Thank you very much, Mr. Chair, and good afternoon to all of you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună după amiaza tuturor, vă mulțumesc uh, pentru această ocazie de a interveni referitor la protocolul de la Nagoya. Acest regulament stabilește niște reguli pentru um, acele persoane care utilizează resursele genetice și um, impune de asemenea niște obligații în ceea ce privește împărtășirea avantajelor derivate de pe urma acestor de pe folosirea acestor resurse. S-au uh, discutat mai multe scenarii uh, și propunerea noastră stabilește niște reguli clare, încearcă să ajungă la un echilibru între atât uh, interesele furnizorilor cât și interesele utilizatorilor. Fără acest gen de reguli nu putem proteja țările care furnizează resurse genetice. Propunerea noastră oferă un cadru credibil pentru partenerii internaționali și oferă un viitor sigur pentru împărtășirea avantajelor cu țările furnizoare. Nu are un efect uh, retroactiv, ci se referă la acele resurse genetice accesate după intrarea în vigoare a protocolului de la Nagoya. Acest lucru respectă prevederile protocolului de la Nagoya și oferă un cadru adecvat pentru folosirea resurselor genetice. Propunerea de regulament este un instrumentul principal pentru a asigura respectarea regulilor. Nu suntem în favoarea introducerii unei interdicții. Aceasta, din urmă, ar împiedica buna folosire a resurselor genetice. E nevoie de standarde internaționale uniforme pentru a accesa resursele genetice. De asemenea, ar fi nevoie de definirea folosirii ilegale și definirea biopirateriei, definiții care trebuie stabilite mai degrabă la nivel internațional. Și acum uh, mă refer la avizul uh, Parlamentului referitor la drepturile de proprietate uh, intelectuală care au subliniat nevoia de a clarifica aceste definiții. Regulamentul uh, stabilește niște uh, mecanisme de verificare la început și la sfârșitul lanțului de folosire, de utilizare a acestor resurse, în temeiul articolului 17 din protocolul de la Nagoya. Nu credem că mai multe mecanisme de verificare va um, vor contribui la respectarea obligațiilor de către utilizatori. De asemenea, în temelul articolului 9, statele membre trebuie să desfășoare anumite controle și verificări. În temelul protocolului de la Nagoya, propunerea noastră sprijină și promovează drepturile comunităților indigene legate de uh, cunoștințele specifice și utilizarea anumitor resurse genetice. Propunerea noastră nu este în favoarea unui mecanism multilateral așteptăm mai degrabă ca părțile semnatare ale protocolului de la Nagoya să vină cu o soluție globală. Uniunea Europeană monitorizează cu mare interes um, discuțiile în cadrul Convenției privind biodiversitatea. Odată ce protocolul de la Nagoya va intra în vigoare, va trebui să determinăm nevoile um, și căile de funcționare a acestui mecanism multilateral pentru beneficiari. În același timp, se poartă discuții în paralel în cadrul ENCLOS pentru a elabora un acord de pune în aplicare. Ce, ține de, ce vizează acele țări care nu intră în cadrul jurisdicțiilor naționale? Credem că Uniunea Europeană poate veni cu soluții rapide aici. Dacă există, dacă am mai mult timp la dispoziție, aș putea intra în detalii. Pot face acest lucru? Da, mulțumesc în ceea ce privește anumite aspecte specifice ale amendamentelor, părerea noastră e următoarea. În ceea ce privește articolul 2, regulamentul nu acoperă resursele genetice în domeniile în afara jurisdicțiilor uh, naționale și um, se bazează pe articolul 15 al Convenției privind biodiversitatea și articolul 3 pentru um, protocolul de la Nagoya. Articolul 5 este interesant, însă nu credem că este destul de eficient. După părerea noastră, ar împiedica colecționiștii să facă cerere pentru a deveni, um, pentru, a pentru a face ca colecțiile lor să fie colecții de încredere în ceea ce privește articolul 8, în referitor la cele mai bune practici, ar trebui să fie evident că în temeiul articolelor, articolului 8, aceste bune practici reprezintă instrumente care duc la respectarea regulilor de către utilizatori. Ideile um, care apar la acest articol vor fi supusă unui studiu ulterior când uh, vom vorbi de articolul 14 și măsurile complementare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Merci beaucoup. Je... Mulțumesc. Aș dori să dau din nou cuvântul doamnei uh, Gres pentru concluzie. Foarte pe scurt, pentru că constat că uh, am, uh, avem o anumită întârziere față de una de zi. Am notat dorința Comisiei de a obține un echilibru între furnizor și utilizator, dar am notat și divergențele Uh, pe care, care persistă și <laughs> calea care ne rămâne de parcurs. Bineînțeles că rămân la dispoziție raportărilor din umbră, din partea grupurilor, pentru a coopera în spiritul care ne-a uh, însuflețit uh, în, uh, pentru raportul cu privire la biopiraterie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor pentru proiectul de aviz este data de 30 aprilie ora 12, votul având loc în ziua de 28 mai. Cu acordul doamnei raportor, o să facem un schimb între uh, punctele de pe de zi pentru a uh, nu uh, al face ca al face pe premierul Republicii Centrafricane să aștepte. Îmi revine plăcerea să-i urez bun venit domnului Nicolae Tiangai Așa cum uh, v-am spus la începutul reuniunii noastre, uh, situația din Republica Centrafricană este foarte instabilă și îngrijorătoare și acum avem ocazia să discutăm această situație Uh, și să vorbim și despre perspectivele de dezvoltare a acestui, uh, acestei țări, care este victima blestemului resurselor, pentru că, uh, în pofida resurselor naturale foarte bogate pe care le are, Republica Centrafricană e în continuare o țară foarte săracă. Domnule uh, prim-ministru, vă urez călduroză uh, bun venit în cadrul Comisiei noastre de dezvoltare. După jocnicile violente de la sfârșitul anului uh, trecut și de la începutul anului în curs, un proces de tranziție bazat pe un acord încheiat la Libreville a fost început dumneavoastră ați fost, ați fost numit pentru a conduce un guvern de tranziție. Uh, uh, fostul președinte al țării, domnul Bozize, a fost uh, destituit către o alianță de grupuri rebele numite Selecan 24 martie. Liderul acestei alianțe, domnul Giotodidia, s-a autoproclamat președintele al țării, a suspendat uh, Constituția și a dizolvat Parlamentul și a declarat că intenționează să uh, guverneze prin uh, decret timp de trei ani. Și după această perioadă ar urma să aibă loc alegeri. Comunitatea internațională a reacționat uh, Uh, cu putere la acest uh, puci uh, și domnul Ciotodia va renumit în funcția de prim-ministru și ați fost însăcinat cu formarea unui guvern de tranziție. Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală a formulat recomandări pe care domnul Ciotodia le-a urmat în mare măsură. Astfel, uh, s-a înființat un Consiliu Național de Tranziție. Consiliul l-a numit pe domnul Jotodia președinte pentru o perioadă de tranziție de 18 luni și um, vor fi organizate alegeri pentru care domnul Jotodia și persoanele care ocupă posturi importante de guvern, deci domnul Jotodia și aceste persoane nu vor putea participa la aceste uh, alegeri. Consiliul va întocmi și un proiect de uh, Constituție uh, care va face obiectul unui referendum. Procesul de tranziție este din nou uh, în curs, însă aceasta nu înseamnă că uh, în Bangui, în capitală, uh, domnește calmul. Din păcate, săptămâna trecută au avut loc ciocniri violente, mortale. În mass media se vorbește chiar de anarhie. Domnule premier, ați cerut sprijinul trupelor internaționale pentru a restabili ordinea. Riscul uh, agravării situației uh, de securitate este evident, iar situația umanitară este deja uh, precară. Această situație critică trebuie să fie curmată cât mai repede cu putință, pentru că protecția populației este pentru noi o prioritate foarte importantă. E foarte important să ne asigurăm că procesul de tranziție este un proces care să includă toate forțele, că măsurile adoptate în urma recomandărilor comunității economice a statelor um, din Africa centrale sunt, uh, centrale sunt puse în aplicare și că toate prevederile uh, legate de acordul de la Libreville sunt respectate. Așa cum ați subliniat chiar dumneavoastră, domnule, președ, domnule premier, uh, provocările cu care vă confruntați sunt imense. Ne bucurăm să putem uh, discuta aceste provo provocări astăzi cu dumneavoastră. Vă rog, uh, aveți cuvântul. Je vous madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru că este o adevărată onoare să fiu astăzi aici, eu și delegația mea, pentru a vă prezenta foarte pe scurt situația din țara mea, Republica Centrafricană. O prezentare scurtă pe care tocmai ați făcut-o și care reflectă realitatea țării mele, așa că este inutil să uh, o repet. Țara mea, Republica Centrafricană, care are un potențial de țară bogată și care se confruntă de mai mulți ani cu o adevărată criză, cu lovituri de stat, cu rebeliune și cu diverse crize sociale ale uh, sistemului constituțional. De la 24 martie 2013, un grup de rebeli, Seleca, a preluat puterea în țara mea. Astăzi ne confruntăm cu o serie de provocări. Provocări de ordin uh, politic, și instituțional, și anume de a ajunge din nou la o ordine instituțională uh, în următoarele 18 luni și în această perioadă va trebui să pregătim un avantproiect constituțional care va fi prezentat poporului uh, pe calea referendumului. Acest proiect constituțional este pregătit de un organ care este Consiliul Național de Tranziție cu putere legislativă și reamintesc că acest Consiliu Național de Tranziție fusese recomandat de către summitul șefilor de stat a comunității centrafricane la summitul extraordinar de la 3 aprilie. Această instituție este cea care a dat o anumită legitimitate domnului Giotto Didia, care a preluat puterea cu forța și și-a asumat uh, rolul de președinte al Republicii. Suntem acum într-un proces de tranziție pentru a realiza o normalizare instituțională. O a doua provocare cu care ne confruntăm este cea de natură umanitară, pentru că țara noastră, din cauza conflictului armat, se confruntă cu o situație foarte dificilă din punct de vedere umanitar și suntem chiar uh, pe marginea prăpastiei în ceea ce privește o adevărată catastrofă umanitară. Au existat uh, masacre, violuri, uh, jafuri care au făcut ca un milion și jumătate de locuitori să plece de la ei acasă și să se refugieze în altă parte. Deci, dintr-o populație de 4,5 milioane de locuitori, această cifră de 1, 1 milion și jumătate este într-adevăr reprezentativă. Iată de ce guvernul consideră că este datoria sa să vă vorbească despre această situație care reprezintă o adevărată tragedie umană. A treia provocare este de ordin economic și social, pentru că întreaga, întregul țesut economic și social a fost distrus, administrația a fost de asemenea distrusă. Nu avem nici jandarmerie, nici poliție, nici armată. Aceste instituții nu mai există și așa cum a spus și dumneavoastră, dezordinea, anarhia, haosul sunt cele care sunt la ordinea zilei acum în Republica Centrafricană. Pentru că statul, în calitate de forță organizată, pur și simplu nu mai există. Și cei care au preluat puterea, din punct de vedere militar, nu au reușit să ajungă la unitate și să se impună. Iată, ne aflăm, prin urmare, într-o situație de anarhie, pur și simplu. Iată situația în care ne aflăm și este de datoria mea la această întâlnire să vă prezint realitatea atât cât este ea de tristă cu care ne confruntăm. Rămân în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebările pe care le-ați putea avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule prim-ministru. Dau acum cuvântul deputaților. Domnului Michel, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru, doamna președintă, dragi colegi. Doream să iau cuvântul pentru că primul ministru, bineînțeles, nu poate să se laude el însuși, pentru că întreaga comunitate internațională recunoaște anumite merite. Eu sunt, vorbesc aici în numele comunității internaționale la francofonie, am participat la întâlnirea de pe 4 aprilie și am revenit de la cel de-al doilea summit extraordinar și aș vrea să spun aici, să remarc că primul ministru n-a fost niciodată purtătorul de cuvânt al SELECA Atul său principal este totuși că este recunoscut de către toate părțile în Republica Centrafricană ca fiind uh, un adevărat om providențial în situația actuală. De aceea este important să întărim credibilitatea și autoritatea sa, ceea ce facem de fapt, de fapt prin vizita sa aici, care este una strategică. Dânsul este recunoscut uh, în mod unanim de către comunitatea internațională, Uniunea Africană, Națiunile Unite, Parlamentul European și așa mai departe, întreaga comunitate internațională îl susține. Dânsul și-a jucat rolul de mediator cu foarte mare putere și cred că are o putere de influență reală asupra președintelui autoproclamat pe care l-a făcut să renunțe la anumite competențe pe care și le asumase și a reinstaurat un uh, nou proces dinamic pozitiv. Însă, bineînțeles, nu poate face acest lucru singur și cel mai mare uh, dezavantaj este caracterul heteroclit, inegal și uh, de competențe foarte scăzute a celor care reprezintă mișcarea Seleca. De aceea, Decizia luată recent de a susține trupele regionale pentru a ajunge la o situație mai confortabilă pentru cetățeni este una foarte importantă, pe care trebuie să o susținem. Însul n-a vorbit îndeajuns de problema finanțării, care este foarte importantă. E clar că Republica Centrafricană, statul sau ceea ce a mai rămas din statul centrafrican, se află cu, uh, are buzunarele goale, ca să zic așa, Uh, riscul social este foarte mare și dacă amestecăm aici violențele, insecuritatea, jafurile care sunt din ce în ce mai țintite și uh, unde se amestecă și pericolul de a ajunge la conflicte religioase, dacă la aceasta adăugăm și lipsa uh, totală de mijloace financiare, ajungem la uh, contextul uh, unei posibile crize și măsurile care trebuie luate trebuie să țină seama de amploarea provocărilor cu care se confruntă. Intervin aici pentru a spune că, într-adevăr, comunitatea internațională, și eu aduc mărturie în acest sens, aduce credit uh, primului ministru, este o persoană de o foarte mare seriositate, o persoană indiscutabilă, care nu are politică personală de făcut uh, și știu că nici președintele, nici primul ministru nu se vor putea prezenta la alegeri. Au obținut o declarație din partea președintelui, fără niciun fel de reticențe, prin care se arată că nu va fi candidat la președinție sau în cadrul alegerilor, așa cum nici dânsul, nici primul ministru, nici niciun membru al guvernului. Acum, sarcina dânsului este aceea de a ajunge la o foaie de parcurs uh, în care să uh, se țină cont de deciziile luate de altfel uh, recent la Gemena, la summit, și va participa la o reuniune ministerială foarte importantă pentru a ajunge la o reechilibrare între forțele existente în Republica Centrafricană și, de asemenea, o remaniere a Consiliului Național de Tranziție, Consiliu care va fi putere legislativă și, practic, va înlocui Parlamentul actual, care a fost dizolvat, și va fi și o adunare constituantă. Iată elemente esențiale. Încă un ultim comentariu, pentru că nu vreau să mă lungesc. Bineînțeles că trebuie să cerem cu toții o reîntoarcere la ordinea instituțională. Eu sunt primul dintre cei care o fac, dar trebuie să spunem pe de altă parte că Parlamentul ales, reprezentat de 100 de membri, uh, în care majoritatea sunt cei ai simpatizanților mișcării rebele. Știu că au existat numeroase probleme în ceea ce privește legalitatea, legitimitatea, intervenționismul și așa mai departe. Deci, sunt lucruri care trebuie spuse. Și un ultim element, eu n-am auzit pe nimeni până acum, între toți interlocutorii cu care am avut ocazia să discut și pot să spun că m-am întâlnit cu destui în această misiune, nimeni nu s-a plâns de uh, plecarea președintelui uh, Boazize. Trebuie spus și acest lucru pentru că trebuie introdus ca un element suplimentar în reflexia pe care o facem și în același timp este și un apel pe care îl fac pentru ca primul ministru care a acceptat să vină astăzi aici și care se va întâlni cu mai multe personalități europene, dânsul trebuie susținut pentru că provocarea cu care se confruntă este, bineînțeles, pe măsura speranței acestui popor, un popor care suferă acum și uh, cu atât mai mult cu cât țara este una cu potențial foarte mare, dar care din păcate nu este utilizat și aceasta de foarte mult timp. Iată, binele poporului a fost lăsat în urmă. Domnul Țingai este o persoană care dorește să facă asta, care poate să o facă dacă comunitatea internațională îl ajută, dar ajutorul nu poate veni doar din interior, ci trebuie să vină și din afară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnule copreședinte pentru adunarea parlamentară ACPUE și trimis special al comunității francofoniei. Acum dau cuvântul doamnei Sargantini. Thank you, Chair. I'll, if... mulțumesc, domnule președinte. Dacă domnul prim-ministru are nevoie de interpretare. Am să continui să vorbesc până ce dânsul își pune căștile. Da, e bine. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. În introducerea dumneiei, președinta Comisiei Parlamentare DV, da, am să aștept în continuare. Puteți auzi interpretarea? Da, foarte bine. Deci, vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. În uh, introducerea președintei Comisiei DEVE, dânsa a folosit uh, termenul de blestem al resurselor și cred că e un aspect esențial când uh, vine vorba de țara dumneavoastră. Apreciez prezența dumneavoastră aici și înțeleg foarte clar raționamentul dumneavoastră că țara se află într-o stare de anarhie și nu se aplică regulile unui stat de drept. Cu toate acestea, țara dumneavoastră nu era un model de democrație nici înainte de lovitura de stat care a avut loc recent. Și președintele Bozi se aflase în fruntea țării timp de 10 ani și în acei 10 ani cred că s-a îmbogățit considerabil în urma comerțului cu diamante, de pildă. Mă întreb dacă dumneavoastră ați putea să ne spuneți mai mult despre care sunt uh, posibilitățile pe care le aveți pentru a stabiliza situația țării, ce aveți, uh, ce, de ce ați avea nevoie din partea noastră și ce poate aduce elita Republicii um, din Centroafricane pentru a rupe acest blestem. Și o a doua întrebare, când uh, ne putem aștepta la noi alegeri sau la o renoire a sistemului uh, juridic democratic? O a treia întrebare. Am uh, parcurs declarațiile ministrului de apărare și declarația dumneavoastră în ceea ce privește o posibilă reîntoarcere a trupelor din Africa de Sud în Republica Centrafricană. Întâmplător, în urmă cu câteva săptămâni m-am aflat în Africa de Sud când ministrul apărării al acestei țări explica misiunea trupelor uh, sud-africane în Republica Centrafricană. Însă nu s-a furnizat un răspuns foarte clar. Repu- societatea sud-africană consideră încă că armata sa se află în Republica Centrafricană pentru a apăra interesele țărilor acolo sau cetățenii sud-africani de acolo. Aș dori așadar să văd care este părerea dumneavoastră referitor la toate aceste puncte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, care acum cuvântul reprezentantul Comisiei. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu e nimeni de la comisie. Uh, reprezentantul Serviciului pentru Acțiune Externă, nici el nu e reprezentat. Bun, în acest caz dau uh, cuvântul premierului ca să răspundă la întrebările care au fost uh, adresate de către eurodeputați. Mulțumesc. Aș dori să Vă mulțumesc pentru întrebări. Constat că cunoașteți foarte bine realitatea din Republica Centrafricană. Ați vorbit despre deceniul Poazide, care a a fost marcat de jefuirea resurselor a zăcămintelor miniere, mai ales a, a diamantelor, pentru că așa acționa domnul Bozize exploata a, resursele noastre. În ceea ce privește ajutorul Uniunii Europene, Mm, așteptăm un ajutor, în primul rând, financiar, pentru că, așa cum am spus, Uniunea Europeană reprezintă principalul uh, partener financiar al Republicii Centrafricane. Există mai multe proiecte care sunt uh, finanțate de către Uniunea Europeană. Uh, distrugerea ordinii constituționale putea să ducă la o suspendare a proiectelor în curs. Deci, obiectivul guvernului meu este să pledeze pe lângă dumneavoastră pentru ca aceste proiecte să nu fie suspendate, pentru că astfel interesul populației, care deja suferă, uh, ar avea de suferit. Populația suferă foarte mult în prezent. În al doilea rând, pentru a uh, restabili stabilitatea și securitatea din uh, țară, noi avem, uh, am avea nevoie de o creștere a efectivelor FUMAC și Uniunea Europeană participă în mare măsură la finanțarea acestor uh, forțe ale, ale comunității economice uh, multinaționale uh, din Africa Centrală. Pledoria mea Uh, are ca scop să se asigure că Uniunea Europeană uh, ajută, uh, fumac și finanțează funcționarea acestor efective. efectivele ar trebui să treacă de la 700 la 2000 de persoane. Deci am avea nevoie de un ajutor bugetar de urgență. În momentul de față, în trezoreria statului nu mai există niciun uh, ban. Salariile din luna martie nu au fost plătite, uh, salariile din aprilie la fel. Suntem uh, în 22 aprilie deja și e nevoie de acest ajutor de urgență care să ne permită să plătim uh, salariile, uh, pensiile, de asemenea să ne asigurăm că um, um, elemente de, elementele de securitate funcționează pentru că în uh, orașul Bangui selecaul face ravagii. Uh, trebuie ca aceste forțe rebele să fie îngrădite, trebuie ca uh, forțele respective să fie alimentate, însă statul uh, nostru nu are uh, mijloacele necesare. De asemenea, ne trebuie bani pentru funcționarea unor organe de tranziție, precum Curtea Constituțională sau organul de tranziție. Guvernul, din păcate, nu are mijloacele concrete pentru a uh, Uh, anora aceste obligații uh, ale sale și de aceea noi considerăm că Uniunea Europeană ne poate ajuta să soluționăm această problemă. Aș dori să revin și uh, asupra faptului că rebelii au distrus toate clădirile administrației. Nu mai există calculatoare în birouri, nu mai există mobilier, nu mai există mese, scaune și așa mai departe. Deci administrația centrafricană nu mai există, pur și simplu. Și în viitorul apropiat, pe termen foarte scurt, noi nu avem cum să facem față onorabilă acestei situații. Și de aceea considerăm că sprijinul acordat de către Uniunea Europeană, sprijinul financiar, ar fi foarte util uh, și mă refer încă o dată la ajutorul bugetar de urgență. Referitor la prima întrebare care mi-a fost adresată, am, v-am dat aceste răspunsuri. În, ce, în ceea ce privește trupele centrafricane, președintele Zuma în, la summitul din 18 aprilie a cerut o întâlnire cu uh, guvernul centrafrican. Deci președintele sudafrican a solicitat această uh, dezbatere. Uh, o misiune se va deplasa în Africa de Sud pentru a uh, discuta granițele care ne separă, pentru că întâlnirile de până acum au fost marcate de interese personale care nu au nimic de a face cu interesele statelor în cauză. Și de aceea misiunea care se va deplasa în Africa de Sud va încerca să clarifice relațiile între buzize și uh, interesele sudafricane, anumite interese sudafricane. Nu știu dacă am uh, răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule prim-ministru. Vă dorim energie și curaj pentru a vă îndeplini misiunea, o misiune atât de importantă și sperăm că nevoile imediate ale Republicii uh, Centrafricane vor fi uh, auzite. Deci vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim și eurodeputaților commission. Oui, non, non, merci. Merci. Okay, merci. Nous revenons au... Ne întoarcem acum la punctul 12 de pe de zi Inovarea pentru creșterea durabilă, o bioeconomie pentru Europa. Doamna Lövin a întocmit acest uh, proiect de aviz pentru uh, Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, aș dori să uh, îi dau cuvântul. Vă rog, uh, aveți cuvântul pentru prezentarea proiectului de raport. Colleagues. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Da, într-adevăr, anul trecut Comisia a prezentat o comunicare Inovare pentru creștere durabilă și bioeconomie pentru Europa. Cred că e foarte important ca Comisia Devi să emită un aviz în acest sens Comisia competentă pe fond este, bineînțeles, Comisia ENVI Știm că trebuie să sprijinim dezvoltarea energiilor uh, regenerabile. Vrem ca economia noastră să se bazeze pe resurse regenerabile, toată lumea e de acord cu acest lucru. Știm însă că dacă vrem să ne transformăm societatea în una regenerabilă și să facem tranziția de la combustibili fosili la combustibili la biocombustibil, când vorbim de biomasă, deja există probleme în ceea ce privește folosirea acestor resurse de biomasă. Știm că există diverse interese conflictive în ceea ce privește biomasa, um, de pildă utilizarea solului care deja provoacă defrișare, o acutizare a foametei. Proiectul meu de raport se concentrează în principal asupra cadrului robust de politică de care avem nevoie pentru a face față tuturor acestor probleme, nu doar problemele de natură economice. Trebuie să ne concentrăm de asemenea și asupra factorilor uh, ecologici și ce țin de durabilitate. volumul de biomasă din uh, surse europene nu va fi niciodată suficient pentru a satisface nevoia actuală. Iată de ce Uniunea Europeană va depinde tot mai mult de importuri. De importuri, probabil în mare măsură, din țările în curs de dezvoltare. Mă tem că această dependență a Uniunii de importuri va crește tensiunile um, ce planează asupra unor acorduri internaționale, precum, um, de pildă, Convenția privind biodiversitatea diferitele interese existente vor uh, submina um, acordurile existente, lucru care ar însemna o adevărată catastrofă. Ne îngrijorează de asemenea factorii de modificare indirectă a utilizării terenului pentru biocombustibili, credem că Comisia ar trebui să propună o directivă cadru pentru biomasă care să acopere toate folosirile, toate utilizările biomasei și să introducă de asemenea o ierarhie pentru biomasă. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu ar trebui să folosim drept combustibil uh, lucruri care ar putea fi folosite altfel, de pildă pentru alimentație, pentru construcție sau um, în alt scop. Biomasa ar putea avea așadar utilizări multiple, dar uh, ar trebui întotdeauna să pornim de la folosul cel mai important. Bineînțeles, um, cererea de biomasă în țările în curs de dezvoltare ar putea spori nesiguranța alimentară. Suntem uh, deja obișnuiți cu fenomenul acapărării terenurilor, dar uh, deja cultivarea bio, plantelor pentru biocombustibil deja afectează prețurile pentru alimente și credem că UE ar trebui să respecte recomandările ONU pentru agroecologie, pentru a atinge, bineînțeles, securitatea alimentară în același timp, răspunzând însă îngrijorărilor de mediu. Și o ultimă observație. Avem nevoie de standarde de sustenabilitate cu caracter obligatoriu la nivel internațional pentru toți utilizatorii de biomasă. Avem nevoie de asemenea de uh, criterii solide um, de gestiune forestieră și credem că Uniunea Europeană ar trebui să urmărească încheierea unor acorduri multilaterale, furnizând acelor țări uh, cel mai puțin dezvoltate asistența necesară pentru o utilizare durabilă a biomasei. Acestea sunt uh, punctele pe care le-am putut include în aviz, având în vedere limitele impuse pentru redactarea unui astfel de aviz. Există multe alte idei care ar fi putut fi incluse aici. Mă gândesc de pildă la acvacultură și la folosirea apei, la uh, apele de coastă. Știm că se distrug uh, zonele de mangrove pentru a practica acolo acvacultură. De asemenea, um, zonele acoperite de algele marine sunt foarte importante pentru absorpția de dioxid de carbon. Iată o altă idee care ar putea fi inclusă în acest aviz. Cred că, pe scurt, între conceptul de servicii ecosistemice, avem, um, de altfel, um, un, aviz, o, um, o părere foarte limitată referitor la, la biomasă în comunicarea Comisiei. Comunicarea de Comisiei vorbește doar de potențialul economic în urma exploatării directe a biomasei, dar există și alte caracteristici importante derivate în urma menținerii anumitor ecosisteme, ecosisteme care ne oferă în cele din urmă aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem. Deci e multe alte nuanțe care ar putea fi adăugate acestui aviz. Acum aștept cu mare interes um, sugestiile colegilor și încă o dată, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru activitatea noastră. Si, uh, beaucoup. Mulțumesc. Domnul Noiser, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc J. Lovin. Este un aviz foarte bun. Și pentru a începe cu partea cea mai importantă, nu vom înainta amendamente pentru că cred că aspectele importante sunt incluse deja în acest aviz. Aș dori doar să subliniez că trebuie să ținem cont de sustenabilitatea tuturor măsurilor. Acest caracter durabil e întotdeauna definit ca îmbinarea acestui triunghi economie, ecologie și a factorilor sociali. Și vreau să mă concentrez asupra factorilor sociali. În uh, aliniatele 4, 5 și 6, unde se spune foarte clar uh, că trebuie să avem grijă când e vorba de folosirea um, biomasei care ar putea provoca o instabilitate a prețurilor în țările în curs de dezvoltare sau care ar putea genera o penurie a alimentelor, astfel încât uh, persoanele din aceste țări ar ajunge în niște situații dramatice. Trebuie așadar să veghem la respectarea dreptului la hrană pentru toți uh, oamenii din țările în curs de dezvoltare. Foarte important este și avizul ONU referitor la acest subiect și cred că trebuie um, inclus, uh, ingrat în avizul nostru. În ceea ce privește aliniatul 6, obligațiile cu caracter, um, obligațiile la nivel internațional pentru sustenabilitate dau o idee foarte uh, bună, foarte ambițioasă, dar în și la urma urmei de ce nu ar trebui să formulăm aici niște obiective ambițioase. Aceasta este sarcina noastră în cadrul Comisiei DEVE. Iată de ceea ce spun se bucură de sprijinul nostru de plin. Merci beaucoup. Mulțumesc. Dau acum cuvântul comisiei, reprezentat de domnul Paul Prese și domnul Tom Dodd. Paul Prese, în primul rând, vă rog. Mulțumesc. În locul domnului Paul Prese a venit domnul Tom Dodd. Sper să fie acceptabil pentru dumneavoastră. Comisia salută interesul Parlamentului față de strategia pentru biomasă la nivelul UE și în special inițiativa Comisiei DEVE de a avea această dezbatere. Suntem de acord cu elementele cheie prezentate în acest aviz, și anume că economia de biomasă trebuie să se dezvolte într-un context în care se țină cont de factorii de mediu, social și economici. Și așteptăm să avem uh, schimburi de păreri cu Parlamentul și cu alte instituții și, de asemenea, să implicăm și pe actorii uh, implicați în acest domeniu. Pentru a ține cont de factorii economici, de mediu și economici, e nevoie de o abordare inclusivă care să permită tuturor actorilor în uh, acest domeniu să se exprime. În același timp, ar trebui să există o înțelegere mai bună la nivelul publicului larg față de conceptele acestei economii bazate pe biomasă. Motivul pentru care spun aceasta este pentru că uh, grupul de experți care a fost stabilit de comisie pe acest domeniu este foarte important în cadrul acestei structuri stabilite. Parlamentul, bineînțeles, va fi invitat în calitate de observator la acest grup de experți alături de alte instituții UE. Prima întâlnire a acestui grup va avea loc în iunie anul acesta. Promovăm de asemenea crearea și înființarea unor grupuri asemănătoare de experți la nivelul statelor membre. Suntem de acord că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește exploatarea forestieră ilegală și alte elemente, respectarea convențiilor existente, cum ar fi, de exemplu, CBD-ul și Comisia dorește să susțină dezvoltarea economiei biomasei, astfel încât să existe consecințe pozitive. Multe din aceste chestiuni au fost deja analizate în procesul de pregătire a implementării orizontului 2020 și a programului aferent acestuia. O cercetare la nivel global care se includă toți acești factori va fi esențială și la ea vor participa, bineînțeles, Parlamentul și toți ceilalți actori pentru a-și include punctul de vedere în avizul final. Referitor la problema importului de biomasă, aș vrea să subliniez faptul că întărirea politicilor care să țină cont de o eficientizare a biomasei în Uniunea Europeană va pune o mai mică presiune asupra mediului la nivel general și asupra biodiversității în afara UE. Câteva cuvinte acum în legătură cu standardele internaționale de durabilitate a biomasei Organizația pentru Standarde a elaborat deja câteva astfel de standarde și strategia propusă de alimente la nivelul UE ar putea veni cu noi măsuri suplimentare în acest domeniu. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc și eu. Am să dau din nou cuvântul doamnei Lovin pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc lui Norbert pentru cuvintele de încurajare și să mulțumesc Comisiei pentru comentariile făcute față de acest aviz. Aceasta îmi întărește încrederea că suntem pe drumul cel bun. Sper să continuăm această dezbatere și sunt, uh, bineînțeles, deschisă pentru a avea discuții cu toți colegii interesați și în afara acestei comisii. Vă mulțumesc încă o dată. Merci beaucoup. Mulțumesc. Vom uh, suspenda ședința noastră și vă urez o seară plăcută tuturor. Vom continua acum uh, cu o ședință în camera cu întâlnirea coordonatorilor. La aceasta vor rămâne în sală doar deputații și asistenții, personalul grupurilor politice și funcționarii din partea Secretariatului Parlamentului European. De aceea v-aș ruga ca toți ceilalți să părăsească sala și să-și continue conversațiile în afara acestei săli pentru ca noi să ne continuăm lucrările. Vă mulțumesc! Ședința comisiei își va relua lucrările mâine dimineață la ora 9 cu întâlnirea interparlamentară a Comisiei cu Parlamentele Naționale pe tema coerenței politicilor de dezvoltare și coordonarea între donatori.